Uh, good morning, everyone. Uh, Bună dimineața tuturor. Uh, e cam târziu, așa că haideți să începem cu punctul 15 de pe ordinea de zi și anume orientări pentru bugetul pentru 2021, secțiunea a treia. Considerăm, vom examina proiectul uh, de aviz referitor la orientările pentru bugetul pe 2021. Nico Sandulakis este raportor pentru aviz. Bine ați venit! Este, acesta este primul pas în procedura bugetară pentru exercițiul 2021. Rezoluția referitoare la orientări va stabili poziția Parlamentului European pentru prioritățile pe anul viitor înainte de publicarea proiectului de buget de către Comisie în iunie. Comisia pentru bugete a decis să, să modifice procedura bugetară în Parlament și astfel comisiile sectoriale au acum posibilitatea de a-și aduce contribuția la rezoluția privind orientările pentru prima dată. Se înlocuiește astfel scrisoarea obișnuită referitoare la mandat pentru trilogul bugetar, care uh, era prima reacție a AFET după publicarea proiectului uh, pentru buget. 2021 este un an special în termeni bugetari, deoarece este primul an uh, dintr-un uh, cadru financiar multianual. În ceea ce privește noul instrument de finanțare, acesta va veni, mai va intra în vigoare anul viitor. Este vorba despre uh, instrumentul pentru cooperare internațională și vecinătate și ICI. Există și instrumentul pentru uh, asistență pentru preaderare. Negocierile pentru ambele instrumente sunt în curs și ar putea să se prelungească până în a doua jumătate a anului. Să sperăm că instrumentele vor deveni operaționale până la începutul anului viitor dar mai sunt uh, câteva incertitudini legate de cadrul financiar multianual uh, general. Consiliul European uh, se va întruni astăzi pentru a încerca să găsească un acord referitor la CFM. Mâine dimineață vom afla dacă liderii au avut succes în această privință. Din punctul de vedere al Parlamentului, este extrem de important să se ajungă la un acord cu privire la CFM cât mai curând posibil pentru că dacă nu se va întâmpla acest lucru, se vor înregistra întârzieri în implementarea noilor instrumente. De aceea, Parlamentul a cerut în mod repetat Comisiei să pregătească niște planuri de rezervă pentru a se asigura că nu vor exista deficiențe de finanțare la începutul anului viitor. Uh, dragi colegi, uh, îi voi da cuvântul raportorului pentru a prezenta proiectul de aviz. Domnule Andrulachis, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă prezint proiectul de aviz al Comisiei AFET cu privire la orientările pentru bugetul pe 2021. Este prima dată când ni se cere să ne exprimăm uh, opinia într-o fază incipientă. Este chiar o bună oportunitate de a vorbi despre prioritățile noastre. 2021 va fi primul an din implementarea uh, noului cadru de programare uh, a noului CFM și uh, va fi și noua arhitectură a noului instrument de finanțare externă. Am avut uh, un uh, spațiu limitat uh, pentru acest uh, proiect de aviz și am vrut să avem un rând special pentru fiecare țară terță care primește sprijin substanțial. Această structură ne permite astfel să ne îndeplinim rolul de supraveghere. Astăzi uh, se va lua o decizie în Consiliu și uh, în acest context uh, trebuie să avem un buget care să dea Uniunii Europene posibilitatea de a face față provocărilor din politica externă și să um, atingă țintele de autonomie strategică. Trebuie să dăm prioritate unor um, aspecte precum țările din Balcanii de Vest, dar și țările din vecinătatea estică. Nu trebuie să uităm Uh, nici de importanța drepturilor omului în politica Uniunii Europene. Și de aceea ar trebui să existe o finanțare specială în acest sens. Și din cauza că am avut un număr limitat de cuvinte, a trebuit să depun niște amendamente Uh, printre care amendamente referitoare la cel de-al treilea uh, instrument uh, IPA, finanțarea pentru țările mm, de aderare trebuie să se concentreze pe conformarea cu regulile statului de drept, independența justiției și relațiile de bună vecinătate. În ceea ce privește Turcia, în mod deosebit, sugerez transferarea tuturor fondurilor disponibile către organizații și grupuri care luptă pentru drepturile omului și acțiuni care permit un dialog direct cu cetățenii și care promovează valorile europene. În fine, aș dori să mă refer la instrumentele care există pentru dezvolta pentru politica comună de uh, securitate și apărare vrem ca rezultatele să fie importante. Termenul pentru amendamente este mâine la ora 11 de dimineață. Aștept cu interes comentariile și observațiile dumneavoastră și sunt sigur că împreună cu colegii vom reuși să venim cu o propunere bună pentru Comisia de Bugete. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezentare. Acum raportorii din umbră vor avea posibilitatea să intervină. Domnul Gaier, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, stimate coleg, pentru activitatea excelentă în acest proiect de aviz. Acesta reprezintă o bază de pornire foarte bună și este în concordanță cu ideile mele principale. M-am ocupat de securitate și apărare în ultimii 10 ani și mă bucur că punem accentul și pe acest domeniu. Aș vrea acum să fac câteva comentarii uh, tehnice și geografice și să adaug uh, câte ceva. Ar trebui să subliniem importanța strategică a Balcanilor de vest, a Europei de est și a vecinătății sudice. Trebuie să folosim de asemenea acest aviz pentru a le reminti încă o dată liderilor europeni uh, unde trebuie să aloce banii Ah, pe ce priorități și să, să și însoțească vorbele și de fapte, în special pe continentul african. Și uh, la, în ceea ce privește reuniunea Consiliului din aceste zile, de azi și de mâine cu privire la cadrul financiar multianual, dacă Comisia von der Leyen uh, ar trebui să acționeze în interesul tuturor europenilor, ca o comisie serioasă geopolitică, uh, aceasta trebuie să învețe și să vorbească limbajul uh, puterii, așa cum a spus recent în altul reprezentant. Dacă se întâmplă așa, CFM-ul trebuie să arate foarte diferit de propunerea care se află în discuție acum în Consiliul European. Propunerea lui uh, Charles Michel um, alimentează interesele naționale și periclitează proiectul european. Orice astfel de propunere va fi respinsă de Parlamentul European, sunt sigur de asta. Noi vom apăra bugetul european comun, investițiile în viitorul nostru comun împotriva Uh, egoismului național pe termen scurt. Trebuie să ne însoțim ambițiile de acțiuni, iar aceste acțiuni necesită o finanțare corespunzătoare. Și cu acest aviz, cred că vom contribui și noi uh, la acest demers. Mulțumesc! Nu mai văd niciun alt raportor din umbră care dorește să intervină. Acum membrii au posibilitatea să se exprime. Domnule Băsescu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am foarte multe comentarii, ci doar o singură observație referitor la Turcia. Propunerea de a anula fondurile pentru Turcia nu cred că este cea mai bună idee și nu vreau uh, acum să dau o explicație, nu vreau eu să vorbesc în favoarea Turciei. Aș vrea doar să spun câteva cuvinte. Blame, uh, uh, for, uh... Toată lumea învinovățește Turcia pentru invadarea nord-estului uh, Siriei. Și cel mai probabil acesta este motivul pentru care colegul nostru propune anularea fondurilor pentru Turcia. Trebuie să înțelegem însă că uh, armata turcă protejează uh, granițele împotriva curzilor care au fost uh, declarați drept organizație teroristă. Noi nu susținem această idee dar cu intervenția în interesul securității naționale a Turciei. E doar un punct pe care doresc să-l menționez. Is uh, more uh, powerful in his uh, opinion. Oricum, raportorul are puterea de a face acest lucru în avizul său, dar credem că este o greșeală. Nu trebuie, să iz... nu trebuie ca Uniunea Europeană să izoleze Turcia. Mulțumesc. Mulțumesc pentru comentarii. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină, așa că aș dori să revin la domnul Andrulakis pentru comentarii. În ceea ce privește politica externă, ceea ce se întâmplă în Siria este, bineînțeles, o îngrijorare pentru noi toți pentru că este un război uh, civil foarte grav uh, care a dus la milioane de refugiați și noi am fi vrut ca puterile să aibă o poziție diferită referitor la ce se întâmplă. Dar uh, ne uităm la ce se întâmplă în interiorul Turciei, la statul de drept și, bineînțeles, respectarea drepturilor omului. Există și un exemplu, ce s-a întâmplat cu domnul Cavala acum câteva zile. La câteva ore de la eliberarea sa, a fost arestat din nou ca terorist. pentru că ar fi fost implicat în lovitură. Deci nu are neapărat de a face cu Siria, ci cu afacerile interne ale Turciei și cu statul de drept acolo și opinia mea și a Parlamentului European este că țările care au uh, un uh, dosar de progres, adică țările în curs de aderare, trebuie să respecte un set de bază uh, de valori europene principale. Mulțumesc. Domnul Băsescu, vreți să interveniți din nou? Nu. Vroiam doar să salut pe raportor. Asta nu înseamnă că mi-am schimbat punctul de vedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Vă reamintesc încă o dată că termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine, 21 februarie, la ora 11. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi și mergem mai departe la examinarea um, propunerii AFET uh, cu privire la Balcanii de Vest în pregătirea summitului din mai anul acesta. Acest raport vine în contextul um, reformării metodologiei de extindere uh, și a deciziei mult așteptate cu privire la aderarea Albaniei și Macedoniei de Nord și în contextul planului de investiții viitor pentru Balcanii de Vest și, în cele din urmă, dar în ultimul rând, există instituții uh, discuții interinstituționale în ceea ce privește instrumentul de asistență pentru preaderare, care va guverna sprijinul Uniunii Europene în regiune în perioada 2021-2027. Văd că raportorul Torino Picula este prezent, așa că îi dau cuvântul. Vă mulțumesc! Really pleased. Bună dimineața tuturor! Mă bucură foarte mult această oportunitate de a prezenta proiectul de raport cu privire la recomandările Parlamentului European către Consiliu și Comisie înainte de summitul de la Zagreb. Când am um, redactat acest raport, am dorit să, semn, să transmit un mesaj clar politic în numele Parlamentului European. O susținere puternică atât uh, către revigorarea procesului de extindere, cât și pentru continuarea sa. Un alt mesaj important este Um, cu privire la profundarea integrării și în ceea ce privește îmbunătățirea situației din statele membre. Nu uh, trebuie să suspendăm întregul proces uh, din cauza unor, unor impedimente. Extinderea a fost una din politicile cele mai de succes ale Uniunii încă de la început. Este un instrument de politică foarte eficient care contribuie la extinderea domeniului de democrație, la, la zona de securitate și libertate. Este esențial să investim așadar în securitatea și prosperitatea tuturor. Până acum toate aceste investiții au contribuit la pace, mai ales în zone care până atunci erau uh, um, afectate de război. Trebuie să ne gândim la credibilitatea Uniunii Europene în acest proces. O decizie greșită care a fost luată de curând de a nu începe negocierile cu Macedonia de Nord și Albania au avut deja consecințe, pentru că extinderea a devenit deja un subiect de care se discută din nou. Este de recomandat să se deschidă negocierile uh, cu cele două țări chiar în martie. Președinta Comisiei și noul înalt reprezentant au spus că Comisia trebuie să fie una geopolitică. Noi cred că trebuie să arătăm acest lucru și în practică, pentru că e mult mai ușor să, o, să demonstrăm acest lucru prin uh, vecinătatea imediată. Ideile pe care le conține comunicarea Comisiei și metodologia nouă de extindere um, este foarte bună pentru că se prevede deschiderea unor capitole, dar uh, deschid, dar uh, continuarea negocierilor trebuie să depinde de calitatea reformelor, pentru că aceasta va duce la reforme în statele care sunt <clears throat> candidate și poate de asemenea să permită o negociere în mai multe capitole deodată. Se stabilesc anumite jaloane de uh, aderare, jaloane de negociere care trebuie atinse înainte de finalizarea procesului și trebuie să ne asigurăm că fiecare stat candidat se evaluează pe baza rezultatelor sale. E important în uh, ceea ce privește această metodologie nouă ca negocierile să fie facilitate, dar numai dacă unele țări decid să facă un opt-in o, o implicare foarte bună a Parlamentului European în acest proces de extindere este foarte importantă. Nu e suficient să se menționeze titlul Parlamentului European în comunicare. Parlamentul European luptă pentru activitățile democratice în regiune și pentru susținerea statelor din Balcani în procesul aderării. Avem rapoarte anuale, avem delegație cu fiecare din țările candidate. Dar este chiar mai important ca noi să arătăm că reprezentăm cu adevărat direct cetățenii și că noi contribuim la comunicarea acestor procese în statele membre. De aceea, proiectul introduce anumite propuneri noi, cum ar fi majoritatea calificată pe deschiderea și închiderea capitalelor, dar și rolul Parlamentului în procesul de uh, suspendare. Aștept ca summitul de la Zagreb să fie un succes, printr-un dialog economic amplu și pentru o platformă pentru un plan de investiții sustenabil. Iar dincolo de aceasta, un acord politic și susținere pentru procesul de extindere trebuie să fie subliniat cu ocazia acestui summit. Săptămâna trecută, proiectul de raport ne-a oferit un spațiu limitat pentru ca să putem formula toate recomandările care merită să fie formulate. De aceea voi înainta câteva amendamente pentru a extinde conținutul acestui uh, raport și mă bazez pe contribuția raportorilor din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pițula! Nu știu dacă raportorii din umbră dorește, doresc să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. Vreau să-l felicit pe domnul Pițula pentru acest proiect de raport. Cred că acest raport uh, conține tot ce este necesar, spune doamna Glavac. Sunt absolut de acord cu intenția de a transmite un mesaj politic prin aceste recomandări. Îmi place abordarea pro-integrare pe care o avem față de Balcanii de Vest și faptul că se înțelege că credibilitatea Uniunii este în joc de data aceasta. Sunt de acord cu multe aliniate din acest text care nu sunt neapărat subiectul discuțiilor principale de astăzi, dar care trebuie să fie subliniate, cum ar fi importanța cooperării regionale între țările din Balcanii de Vest, mai ales în domeniul telecomunicațiilor, și putem să mai dăm și multe alte exemple, infrastructură, dezvoltare și altele. Desigur că vom avea amendamente și din partea noastră și eu voi înainta câteva și colegii, dar cred că scopul este să îmbunătățim acest raport așa cum a spus-o și domnul Pițula Adineauri. Eu, de asemenea, am spus că problema majorității calificate trebuie să fie discutată în această recomandare, dar sunt convinsă că la reuniunea raportorilor din umbră o să putem să discutăm despre aceasta. Am două întrebări, două lucruri care nu au fost foarte clare și poate puteți să mă elucidați un pic. Poate n-am înțeles eu doar. Ce vreți să spuneți la punctul A al raportului? Reforma internă a Uniunii Europene și extinderea sa, spuneți aici, ar trebui să meargă în paralel. Și alt punct, la F, îmbunătățirea coerenței între procesul de extindere și dezvoltarea politică a Uniunii. Puteți să-mi explicați mai mult ce vreți să spuneți aici? Eu mă bucur foarte mult de colaborarea cu raportorul și uh, vă mulțumesc pentru explicație anticipat. Mulțumesc. Domnul Chiuciuc de la Riniu. Vreau să mulțumesc și eu raportorului domnului Pițula pentru eforturile sale în pregătirea raportului. Această recomandare preponderent pozitivă față de Balcanii de Vest în vederea summitului din 2020 este foarte bună pentru că avem în fine și o propunere comun, uh, concretă de la Comisie care ar trebui să elimine toate rezervele acestor țări față de procesul de aderare. Această metodologie nouă ar trebui să îmbunătățească extinderea și să aducă un dinamism nou mai degrabă decât să complice procesul de extindere. Numai așa vom putea să facem pași înainte în ceea ce privește aspirațiile oamenilor din Balcani. Mă bucur să constat în text că se susțin uh, deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania și că uh, aceste deliberări uh, sunt considerate cea mai bună cale pentru a restabili încrederea și credibilitatea. În final, eu voi face câteva amendamente bazate pe politica grupului meu față de Balcanii de Vest și extindere și Așa cum a subliniat-o și domnul Pițula chiar înainte, reforma Uniunii Europene trebuie să meargă mână-mână cu procesul de extindere în același timp. Mulțumesc. Mai dorește să ia cuvântul de la ECR, doamna Ana Fotiga. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Pițula pentru proiectul său de raport, care cred că este o bază bună de lucru pentru raportorii din umbră le urez succes tuturor în negocieri, chiar dacă nu sunt uh, de, alt, de altă părere pe multe probleme. Văd uh, că există totuși uh, o tendință pozitivă și o șansă de rezultat a existat o perioadă de pesimism în Europa la începutul legislaturii trecute, când s-au făcut diferite declarații despre extindere, mai ales către Balcanii de Vest, dar nu numai către ei, către alte regiuni de asemenea. Eu cred că a fost un semnal foarte prost pe care l-am dat partenerilor noștri și de aceea sunt foarte bucuroasă că am depășit această fază Am depășit aceste bariere pe care le-am întâlnit anul trecut și Comisia acum a reușit să vină cu o propunere constructivă și concretă pentru ca să putem continua extinderea. E foarte important, mai ales pentru Macedonia de Nord și pentru Albania, aceste două țări care au făcut multe eforturi pentru a îndeplini condițiile de aderare ale UE. Macedonia de Nord a luat foarte multe riscuri politice pentru ca să poată continua procesul. Mă bucur foarte mult că suntem la această etapă și că raportul acesta e cu adevărat important. Vreau să subliniez că pentru grupul meu uh, politic Există anumite linii roșii pe care trebuie să avem grijă când le impunem. Mulțumesc. Domnul Chiuciuc dorește să ia cuvântul din nou. Vă rog. Da, am o, uh, o remarcă politică, dar oarecum și concretă. Am discutat cu raportorul. Putem să extindem uh, termenul pentru depunerea amendamentelor dincolo de 2 martie, pentru că săptămâna viitoare colegii nu sunt aici, în săptămâna turcoaz, și e interesul nostru să avem un text solid, să aibă mai mult timp să mai depun amendamente, vă rog. Înțeleg că domnul Pițula e de acord cu extinderea termenului pentru depunerea amendamentelor. Pe ce dată doriți să-l stabiliți? Pe 2 martie la ora 11, nu? Domnule Băsescu, domnule președinte, doriți să vorbiți? Vă rog. Da, mulțumesc. Am doar câteva comentarii. În primul rând, în ceea ce privește procesul de integrare pe care îl cunoaștem cu toții, știm că el e accelerat în cadrul perioadei de negociere. Unul din obiective este privatizarea economiei, pentru ca să ajungem la așa numita economie de piață competitivă, Uitându-ne la experiența noastră, fie că vorbim de România, Bulgaria, Polonia, Republica Cehă, procesul de privatizare trebuie să continue după ce țările au sisteme solide juridice. Pentru că altfel corupția generalizată în cadrul procesului de privatizare va fi o realitate și mai mult ca sigur le vom cere după aceea să combată corupția, dar noi îi împingem prea repede la privatizarea economiei. Cel puțin așa e în România, nu vreau să vorbesc pentru alte țări. A doua observație s-au făcut recomandări excelente pentru colaborarea cu Frontex. Dragi colegi, după părerea mea, fiecare colaborare cu Frontex va, avea, va aduce mai puține rezultate decât uh, sperăm noi aici, vorbind aici în termeni strict teoretici, dar în realitate trebuie de fapt să combatem migrația ilegală, trebuie să luăm măsurile necesare în cadrul uh, circuitului migrației. Trebuie să negociem uh, acordurile de readmisie pentru a finaliza aceste acorduri cu țările care uh, provoc, provoacă aceste fluxuri migratorii. Trebuie să colaborăm cu țările de tranzit pentru a încerca să neutralizăm uh, crima organizată care este stimulată de tranzit și să oprim bărcile care au migranți pe bărci. Deci să le dăm recomandarea să colaboreze cu Frontex nu mi se pare o abordare serioasă. Pentru că noi avem experiența aceasta, Frontexul nu poate opri migrația ilegală. Și în final, în ceea ce privește fuga creierelor. fuga creierelor se întâmplă în Uniunea Europeană încă de la început. România a pierdut 16.000 de doctori și 200.000 de ingineri care au plecat în Uniunea Europeană. Ce putem să le recomandăm acestor țări? Ca să nu se întâmple așa? Iată, deci, observațiile mele o să introduc câteva amendamente ca să găsim o soluție la aceste probleme. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Mai văd alt raportor din umbră care dorește să ia cuvântul? Doamna Viola von Cramon dorește să ia cuvântul pe raportul domnului Pițula. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazia chiar întârziat să vorbesc despre acest raport. Chiar m-am întors de la Belgrad ieri seară, văd că există o așteptare foarte mare acolo în vederea summitului care urmează. Toată lumea vorbește de această oportunitate care este la orizont um, și obligația din partea Parlamentului European de a face presiune în această direcție alt punct important este că cred că suntem conștienți de presiunea care vine din partea investițiilor chineze în uh, Balcani, mai ales în Serbia. E foarte evident că actorii principali în uh, opinia publică, dar și în uh, economie, ne plasează într-o situație foarte dificilă dacă nu suntem gata să oferim aceleași condiții ca concurenții noștri, mai ales companii chineze, dar chiar și statul chinez. Deci contează foarte mult acest aspect pentru foarte multă lume cu care am vorbit acolo, nu numai din spectrul opoziției sau a celor mai critici din societate, ci și uh, cu actorii guvernamentale am avut aceste discuții. Eu cred că e nevoie de un răspuns mai puternic din partea Uniunii Europene, din partea Comisiei și din partea noastră. Pentru ca să găsim cu adevărat uh, ceva competitiv. În ceea ce privește metodologia și schimbarea ei, uh, lucrurile au fost percepute pozitiv. Acolo există speranță foarte mare în legătură cu aceste schimbări dar în continuare o neclaritate despre sumele cu care va fi dotat uh, planul de investiții pentru Balcanii de Vest. Ar fi bine, poate mai ales în domeniul schimbărilor climatice și a fondului de tranziție echitabilă, Just Transition Fund, să vedem dacă avem o cifră corectă, concretă, pentru că dacă vrem să facem diferența în uh, ceea ce privește abandonarea cărbunelui și combaterea schimbărilor climatice, avem nevoie pentru zonele acestea afectate de o ofertă atractivă prin care să poată să depășească această situație foarte problematică. Oamenii așteaptă soluții, vor să colaboreze cu noi dar văd că Pactul Ecologic European în continuare deschide foarte multe semne de întrebări în această zonă. Și cred că noi suntem cei care suntem datori să explicăm exact ce așteptăm de la ei în acest domeniu și ce putem să aducem ca noi investiții, noi tehnologii, cercetare și uh, fondul de tranziție echitabilă, de exemplu, în domeniul energetic. Situația poluării aerului e foarte proastă acolo, în Balcanii de Vest, în majoritatea statelor. Cred că trebuie să ne concentrăm pe cum îmbunătățim situația. Vorbesc aici atât de subvenții de la stat, bugetul pentru sănătate, impactul pe mediu, ecologie, tot. Dacă nu rezolvăm problema poluării aerului, cu siguranță va fi o problemă pe termen lung pentru toată regiunea. Nu e vorba chiar numai de regiunea aceea, ci și de Slovenia, Croația și cred că și România. Deci este în interesul nostru să facem ceva în zonă și să fim mai ambițioși din acest punct de vedere pentru ca să îmbunătățim situația. Mulțumesc foarte mult, cam atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru comentarii. În notele mele am primit informații că DigiNIR este aici, reprezentat de domnul Alan Jones din partea comisiei, deci de la DigiNIR. Vă dau cuvântul, vă rog. We, we the... Mulțumesc, domnule președinte. Noi uh, salutăm uh, acest uh, raport pentru că este un, o contribuție clară, cuprinzătoare și încurajatoare. Comisia lucrează pe trei piste pentru extindere Evident, uh, ați văzut uh, comunicarea pentru uh, extindere adoptată în februarie, care vorbește și despre deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania și la începutul lui martie vă vom spune care sunt ultimele evoluții în cadrul acestei discuții și vis-a-vis -vis de propunerile pentru summitul de la Zagreb, de asemenea, vom veni cu informații actualizate. Se dorește eficientizarea procesului de aderare pe baza patru principii. Credibilitate, previzibilitate, um, un proces mai dinamic și o voință politică mai puternică. De asemenea, s-a pus un accent suplimentar uh, pe reformele fundamentale, inclusiv funcționarea instituțiilor democratice și este foarte util că aici uh, Parlamentul European joacă un rol atât de important. Uh, pentru pregătirea summitului de la Zagreb, probabil la sfârșitul lui martie undeva, vom uh, uh, face o comunicare cu accent puternic pe dezvoltarea economică a regiunii, încercând să aducem investiții, integrare socioeconomică, o mai bună conectivitate, de asemenea Um, agenda ecologică. Va fi o agenda ambițioasă și Comisia cu siguranță vă va solicita sprijinul și cred că în proiectul de raport există contribuții foarte interesante și foarte utile în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, domnule! Înțeleg că serviciul extern, uh, de, Serviciul European de Acțiune Externă este reprezentat de doamna Elsa Fenet, uh, șefa Diviziei pentru Balcanii uh, de Vest. Dacă am dreptate, vă rog să luați cuvânt. Mulțumim, uh, domnule președinte. Sprijinim și noi inițiativa și conținutul acestui raport, după cum spunea colegul de la comisie, și noi am contribuit la actualizarea metodologiei și vrem să ne aducem o contribuție pozitivă în rapoartele pentru cele două țări, Albania și Macedonia de Nord, avem două luni și jumătate pentru a um, ne asigura că summitul de la Zagreb este un succes și trebuie totodată să ne concentrăm uh, și angajamentul politic în uh, regiune. Ați, același lucru a spus uh, uh, președintele uh, Sassoli și președintele Consiliului European, uh, de asemenea în altul reprezentant. Deci mesaje politice foarte solide uh, înainte de summitul de la Zagreb și pentru aceasta salut și rolul raportorului și președintelui delegației în uh, colaborarea cu omologii din uh, Balcanii de Vest. De asemenea, uh, s-a transmis un mesaj important și în ceea ce privește cooperarea cu Balcanii de Vest pe agenda politică mai amplă migrație, politică de securitate, protecția mediului, dar și o mai bună aliniere la uh, valorile uh, noastre înainte de aderare și vom conlucra împreună pentru a ne asigura că se apropie tot mai mult de noi în ceea ce privește inclusiv politica externă. Vis-a-vis de migrație, poate un singur punct. Da, susținem abordarea holistică de a lucra la uh, origine, tranzit și rute, însă agențiile trebuie să fie acolo și pentru a sprijini țările, pentru că și acest lucru s-a dovedit uh, eficient. De la desfășurarea Frontex în Albania am văzut uh, rezultate mai bune în capacitatea lor de a răspunde. Și mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumim pentru observații. Revin la domnul Pițula. Aveți uh, răspunsuri la întrebări sau ceva observații finale? O să încerc să uh, le fac pe amândouă. Mai întâi mulțumesc tuturor colegilor pentru idei, propuneri și întrebări. Uh, sunt contribuții foarte valoroase pentru mine și voi ține seama de ele. Evident, unele sunt subiect de negociere și dezbatere și aștept cu nerăbdare să facem asta. Voi încerca să răspund direct la întrebarea colegei King. Uh, este foarte important uh, să spunem că nu ar trebui să fie nicio dilemă aici. Uniunea Europeană poate și trebuie să fie renoită, îmbunătățită și actualizată în același timp în care se extinde în afară. Cred că un lucru nu le exclude pe celălalt. Mai mult, cred că Uniunea Europeană și noile sale instituții încearcă să se adapteze pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor. De aceea am organizat uh, conferința privind uh, viitorul Europei și ne-am însărcinat să facem acest lucru într-o perioadă de 2 ani. Care este obiectivul acestei conferințe privind uh, viitorul Europei? Bineînțeles, să, să ne ajustăm instituțiile, să ne uh, Uh, rafinăm programele și ceea ce intenționează Uniunea să facă în următorul mandat este să dea rezultate pentru cetățeni. Și cred că trebuie să facem asta foarte bine. Pe de altă parte, în ciuda unor vești încurajatoare din unele state membre, Cred că suntem încă în ceea ce spunea uh, Jean-Claude Juncker, și anume o zonă a erorilor istorice, pentru că așteptăm în continuare Consiliul din martie ca să corecteze sau nu ceea ce a făcut în octombrie anul trecut. Apoi, uh, în viitor, cred că este important să reducem uh, surprizele strategice. Nu este ușor, dar trebuie să ne încurajăm să fim mai curajoși în gândire și una dintre direcțiile pe care ar trebui să le urmărim este, evident, să sprijinim procesul de extindere, care este foarte important pentru rolul Uniunii Europene în secolul al XXI-lea și sunt cu totul de acord cu unii colegi care, pe bună dreptate, ne spun și repetă că Uniunea Europeană în zona Balcanilor de vest are competitori și rivali foarte serioși. În primul rând, trebuie să ne opunem intențiilor lor și să ne apărăm valorile elementare. Apoi, evident, trebuie să fim mai eficienți în uh, a ne organiza mai bine administrația și a ne ajuta partenerii din Balcanii de vest să răspundă mega tendințelor negative. La ce mă refer cu asta? Uh, domnul Băsescu a fost foarte clar când a spus că acolo există o problemă cu declinul populației. Trebuie să răspundem uh, șomajului din zonă, uh, instituțiilor de stat care nu funcționează așa cum trebuie, corupției, infracționalității organizate, de acord că una dintre problemele importante de acolo este degradarea mediului înconjurător și, evident, mai există și problema egocentrismului și a statelor contestate. Evident, uh, vom încerca să cuprindem cât de mult putem din aceste probleme în textul nostru, astfel încât Parlamentul European să fie mai vocal și mai vizibil în procesul care este unul dintre cele mai importante pentru viitorul Uniunii Europene, după părerea mea, și aștept cu nerăbdare următoarele dezbateri din reuniunile coordonatorilor. Mulțumesc! Mulțumim! Dați-mi voie să vă reamintesc încă o dată, termenul pentru depunerea amendamentelor este 2 martie la ora 11. Trebuie să facem acum o pauză de câteva minute ca să-l așteptăm pe raportorul Petras Austrevicius pentru a trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Dragi colegi, uh, ar trebui să așteptăm până la ora 10 și 20 de minute conform ordinii de zi, dar pentru că văd că toată lumea aici uh, am putea începe puțin mai devreme, zic. Pe ordinea de zi urmează acum așadar recomandarea adresată Consiliului Comisiei și înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind parteneriatul estic în pregătirea summitului din iunie 2020. Din perspectiva Uniunii Europene, anul va fi marcat uh, de summitul privind viitorul parteneriatului estic, care urmează să aibă loc în luna iunie în Bruxelles. Înainte de acest summit, Parlamentul European va adopta o recomandare către Consiliu, Comisie și vicepreședinte, uh, înaltul reprezentant, domnul Borrell. Uh, pentru a pregăti acea recomandare am avut o audiere foarte fructuoasă în ianuarie, iar acum aștept cu nerăbdare schimbul nostru de opinii pe acest subiect și de aceea îi dau cuvântul raportorului Petras Austrevicius de la Renew. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, Dați-mi voie să vă aduc uh, în atenție primul proiect al uh, recomandării Parlamentului European către Consiliu, Comisie și vicepreședintele uh, altul reprezentant al Comisiei privind parteneriatul estic în pregătirea summitului din iunie 2020. nu ar fi o exagerare să spunem că inițiativa parteneriatului ESTIC din 2009 este un uh, succes major în uh, relațiile Uniunii Europene cu țările din estul Europei. În primul rând, pentru că parteneriatul estic s-a dovedit un mijloc de mobilizare politică. În al doilea rând, pentru că a servit o, ca o motivație majoră pentru reforme cuprinzătoare și, în al treilea rând, pentru că marchează un punct important în autodeterminarea geopolitică. Evaluarea realizărilor și a provocărilor ne face să stabilim și principiile pentru viitoarea cooperare, pentru că Uniunea Europeană nu are dreptul să refuze uh, Uh, mâna întinsă pentru cooperare și parteneriat de vecinii noștri uh, din Est. Punerea în aplicare a uh, acordurilor de asociere și a acordurilor cuprinzătoare de liber schimb a dus la intrarea unei noi, într-o nouă etapă de cooperare cu Ucraina, Georgia și Moldova în special o cooperare politică intensificată și una economică extinsă, precum și relațiile comerciale au făcut ca șase țări din parteneriatul estic să devină împreună cel de-al zecelea partener uh, comercial al Uniunii Europene. Este o realizare majoră, ținând uh, seama de toate dezavantajele economice din respectivele țări Uh, și de circumstanțele foarte dificile um, prin care au uh, trebuit să treacă respectivele țări. Dați-mi voie să rezum prin a vă spune că suntem tot mai interconectați și interdependenți din punct de vedere economic folosim uh, uh, puterea noastră de transformare pentru a avea un impact semnificativ asupra procesului de reformă din țările parteneriatului estic și pentru a încuraja reforme sectoriale. Exemplul uh, reformelor din Ucraina în sectorul gazului și a țițeiului este semnificativ. Euro- uh, Ucraina a reușit să facă aceste reforme folosind uh, expertiza uh, europeană. Naftogaz, principala companie de stat a Ucrainei, a ieșit dintr-o gaură neagră financiară și a devenit cel mai mare contribuabil la bugetul țării cunoscând corupția și scandalurile politice și economice care au existat până acum, până, uh, acum uh, la naftogaz, putem să spunem că aceasta, acesta este un sector major cu un câștig și un succes evident. Avem nevoie de eforturi bilaterale în continuare pentru parteneriatul estic. În primul rând, cooperarea noastră trebuie să fie condiționată de stat de drept, drepturi fundamentale, combaterea corupției și aplicarea de politici în toate aceste domenii. Trebuie să fie clar de la început că nu vom sacrifica condiționalitățile și uh, principiile politice pentru câștig economic. În al doilea rând, Uniunea Europeană trebuie să își canalizeze sprijinul pentru construirea statului și construirea capacității instituționale. Trebuie să abordăm în mod corect problemele de securitate și amenințările hibride cu care se confruntă vecinii noștri estici. Apoi, țările din parteneriatul estic trebuie uh, supuse unei diferențieri clare în baza principiului mai mult pentru mai mult. astfel încât să-și asume o mai mare răspundere pentru politicile care le implică. Dați-mi voie să spun, uh, să fiu optimist, să spun că nu vom folosi principiul mai puțin pentru mai puțin, ci doar ca principiu director mai mult pentru mai mult și în deceniul care vine. Domnule președinte, atunci când am redactat primul proiect de recomandări, am structurat documentul în câteva părți bine structurate, dintre care prima se referă la dialogul structural, construirea statului și răspundere democratică. Se solicită acolo eforturi mai mm, intense în cooperare economică și armonizare legislativă. Se propun unele noutăți uh, din, uh, care vor veni prin amendamente în urma discuțiilor pentru a folosi noi instrumente și a extinde aceste uh, instrumente, cum ar fi exercițiile de uh, înfrățire și apoi se pune accentul foarte mult pe finalizarea reformelor administrației publice și sectorului judiciar, care reprezintă un exercițiu major în contextul uh, consolidării statului. În domeniul politicii economice, se pune foarte clar accentul pe o mai bună convergență a reglementării în mai multe sectoare, și dați-mi voie să spun uh, foarte sincer că eu cred puternic într-un spațiu economic comun cu țările din parteneriatul estic. Probabil dintr-un parteneriat în domeniul economic ar trebui să trecem la integrare treptat și condițional, deschizând piața unică pentru partenerii noștri, astfel încât aceștia să aibă acces și să devină participanți cu drepturi depline în acest sector. Știu că este o mare provocare și este, uh, vine cu multe um, cerințe, însă acele țări care vor um, uh, implementa acordurile și reformele așa cum trebuie vor putea să ajungă aici la un moment dat. Apoi, construirea capitalului uman. Trebuie să ținem seama de situația gravă cauzată de migrație și de popularea țărilor din parteneriatul estic. Unele se confruntă cu provocări majore chiar și în prezent. Însă trebuie să facem tot ce putem pentru a crește calitatea capitalului uman din respectivele țări. Și de aceea m-aș bucura tare mult să văd o universitate europeană care să-și uh, uh, deschidă un sediu în uh, frumos, frumoasa capitală Kiev astfel încât să dăm un exemplu clar al implicării noastre la nivel universitar, la adu- dorin, a dorinței de a aduce cele mai bune practici europene în Ucraina și în alte țări din parteneriatul estic, crescând totodată cooperarea între respectivele țări prin pentru o idee cum este această universitate comună la Kiev. Apoi, securitate și stabilitate. Aici uh, trebuie să facem mai multe eforturi pentru că, să nu uităm, 5 din 6 se confruntă cu probleme grave în domeniul securității și al conflictelor. Și trebuie să ne păstrăm uh, spiritul deschis și să abordăm așa cum trebuie acele temeri care survin uh, în acest context să privim uh, strategia cuprinzătoare de combatere a propagandei, dezinformării, criminalității uh, cibernetice, criminalității în general și infracționalității organizate. Și aici eforturile noastre nu vor fi niciodată prea mari uh, în ceea ce privește asistența și îmbunătățirea cooperării cu țările din parteneriatul estic. Uh, Uh, Evident, există și dimensiunea comunicării, domnule președinte. Trebuie să fim mândri de faptul că uh, toate legăturile pe care le avem cu parteneriatul estic reprezintă un bun început, însă mai sunt multe de făcut și trebuie să comunicăm uh, rezultatele publicului uh, larg, atât în țările respective cât și în uh, Uniunea Europeană, pentru că ele pot să ne inspire și pe noi să facem reforme. Și pentru că um, trăim într-o lume globalizată și asta înseamnă creșterea competitivității nu doar la nivel economic, ci și la nivelul administrației sau al politicilor publice. Per total, domnule președinte, eu cred într-o cooperare reușită cu raportorii din umbră, cu care lucrăm deja într-un climat foarte bun și cred că vom primi foarte multe amendamente semnificative, amendamente care vor veni să îmbogățească acest uh, raport. Uh, în ciuda termenului nerealist de 26 februarie, eu aș sugera să le extindem până marți, adică în săptămâna când ne întoarcem după săptămâna verde la Parlamentul European, astfel încât eforturile noastre să fie mai um, adecvate și nu atât de stres, să nu lucrăm într-un stres atât de mare. Aștept cu uh, plăcere observațiile și sugestiile membrilor AFET și mai ales ale raportorilor din umbră pe care îi și văd în sală. Mulțumesc! Mulțumim, Petras. În ceea ce privește prelungirea termenului, trebuie să verificăm, uh, pentru că s-ar putea să nu avem uh, suficient timp la dispoziție înainte de votul în plenară dar ne gândim la acest lucru. Mulțumim foarte mult pentru această recomandare și aceste idei și propuneri interesante. Acum a venit momentul uh, ca raportorii din umbră să intervină. Domnul Jikovski de la PPE este primul pe listă. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și raportorului pentru această rezumat uh, făcut atât de competent. Sunt perfect de acord că parteneriatul estic este un succes și, de fapt, uh, sunt uh, mândru că acest program durează și, și după președinția poloneză. De altfel, acest program a fost propus de Polonia și Suedia. Mai multe miliarde de euro au fost deja cheltuite pe gestionarea frontierilor, pe inițiative turistice transfrontaliere, pentru IMM-uri, pentru Erasmus Plus și așa mai departe. În plus, aceste țări și-au transformat afacerile interne astfel încât uh, pentru trei dintre ele am acordat acces fără vize la Uniunea Europeană. Și din câte am auzit, uh, milioanele de cetățeni din aceste țări uh, care au profitat de această situație sau care au beneficiat de această situație au îndeplinit condițiile accesului fără vize remarcabil de bine și uh, aceasta dovedește capacitatea lor de a respecta regulile. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să ne concentrăm uh, pe acest principiu uh, mai mult pentru mai mult și nu mai puțin pentru mai puțin. Dar sigur că există o diferențiere între cele șase, pentru că unele aspiră să devină membre ale Uniunii Europene, altele nu. Și știm cu toții care sunt realitățile politice în interiorul Uniunii Europene, iar parteneriatul estic nu le garantează calitatea de membru, dar le poate ajuta să devină eligibile pentru a deveni membre, ajutându-le să se modernizeze. Și aș dori să închei spunând că ar trebui să căutăm modalități suplimentare de a colabora cu cele șase țări în plus față de domeniul energetic, care este esențial. Următorul mare proiect ar trebui să fie în sectorul datelor. Uh, în ceea ce privește roamingul și includerea lor în regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal și regulamentul care va fi adoptat în domeniul cibernetic. Eu sper că aceste țări vor face progrese în continuare și faptul că sunt membri ai parteneriatului estic nu este ultima formă a lor de asociere cu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Următorul pe listă este domnul Chandler Nair de la SD. Mulțumesc. Din păcate, raportorul de la S și de uh, domnul Atila Covaci nu a putut fi prezent, așa că îl reprezint eu aici pentru a vă prezenta poziția noastră. În primul rând, este un text foarte amplu, cuprinzător și suntem uh, de acord cu orientarea sa. De aceea îi mulțumim uh, foarte mult lui Petra Saustrevicius care a elaborat acest raport atât de complex. Suntem de acord cu argumentele uh, Uh, cum că parteneriatul estic este foarte important din perspectiva securității Uniunii Europene și foarte important din perspectiva securității și economiei țărilor din parteneriatul estic. Apreciem faptul că raportul recunoaște eforturile de reformă ale țărilor din parteneriatul estic. Apreciem de asemenea faptul că raportul recomandă o cooperare mai uh, strânsă între Uniunea Europeană și țările din parteneriatul estic, dar și între țările din parteneriatul estic însele. Notăm faptul că raportul include subiecte foarte importante, precum consolidarea instituțiilor, combaterea corupției, schimbările climatice, redresarea economică, egalitatea de gen, sprijinirea societății civile și întărirea cooperării în domeniul securității și politicii de apărare. Totuși, pentru grupul S și D este important ca în raport să fie incluse câteva elemente suplimentare. Vrem să încurajăm aderarea acestor țări din parteneriatul estic la UE și NATO, în conformitate cu criteriile de la articolul 49 din Tratatul Uniunii Europene. care prevede respectarea statului de drept ca principiu foarte important. Pe baza experiențelor anterioare, am dorit de asemenea să subliniem faptul că pentru procesul de aderare, atât Uniunea Europeană cât și uh, țările candidate trebuie să fie bine pregătite. Și, în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, vrem să reamintim că parteneriatul estic nu poate uh, uh, să facă obiectul unor discuții care țin de interesele diferite diferitelor state membre. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest uh, raport uh, foarte bine pus la punct. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Raportorul din umbră de la Verzi este doamna Gregorova Marcheta. Vreți să interveniți? Da. Mulțumesc, domnule raportor, pentru proiectul de recomandare a Parlamentului European. Parteneriatul estic este foarte important pentru Uniunea Europeană și sărbătorește deja 10 ani. La 10 ani, evident că trebuie să facem câteva schimbări, dar vreau să subliniez că trebuie să continuăm abordarea holistică a acestor țări din Parteneriatul estic, menținând ușa deschisă și sprijinul pentru toți partenerii și oferind uh, perspective îmbunătățite și stimulente uh, individualizate. Această abordare individualizată nu trebuie să însemne o viteză dublă pentru aceste țări, pentru că dacă lăsăm um, unele țări în urmă, nu uh, facem bine. Apoi, condiționalitatea asistenței macrofinanciare este foarte importantă. Asistența de la Uniunea Europeană trebuie să sprijine întotdeauna democratizarea și reformele pentru a contribui la stabilizarea vecinătății odată cu respectarea normelor și valorilor. Și trebuie să se prioritizeze investiții sustenabile și credibile în aceste țări printr-o implicare strategică pe termen lung. Trebuie să ne concentrăm nu doar pe stabilizarea economică, ci și pe democratizare. Trebuie să fim conștienți că lipsa prezenței europene și lipsa de acțiune a Uniunii Europene în regiune va crea spațiu pentru alți actori globali. De aceea trebuie să creștem cooperarea cu actori care gândesc la fel ca și noi pentru a atenua efectele negative ale ascensiunii unor puteri terțe în zona uh, parteneriatului estic și, bineînțeles, trebuie să contracarăm uh, dezinformarea și propaganda la nivel mondial. Aș vrea să subliniez de asemenea că uh, le vom recunoaște posibilitatea Uh, acestor țări de a implementa reforme și, drept urmare, poate că într-o bună zi vor fi eligibile pentru a deveni membre ale Uniunii Europene și pentru asta trebuie să asigurăm uh, o implementare totală a acordurilor într-o primă fază ca un prim pas uh, pentru acest proces de integrare pe termen lung. Eu aștept cu interes cooperarea cu raportorul și cu alți raportori din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Raportorul din umbră de la ECR este doamna Ana Fotiga. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să intervin pentru a-l felicita pe raportorul nostru, Petra Saustrevicius, pentru demersul său atât de complex. Sunt și eu de acord cu antevorbitorii mei care au uh, apreciat uh, acest proiect și necesitatea de a-l consolida pe mai departe. Nu vreau să repet uh, tot ce s-a spus până acum, așa că dați-mi voie să mă concentrez pe domeniul meu de interes, și anume securitatea, securitatea generală și apărarea. Când vorbim uh, despre strategia de securitate și strategia globală din 2016, mi se pare deosebit de importantă în contextul țărilor din parteneriatul estic sau în contextul vecinătății estice extinse pentru că de foarte mulți ani aceste țări se confruntă cu o atitudine foarte agresivă din partea Rusiei. Țări precum Ucraina trebuie să aplice măsuri dure de reformă, iar acest proces este deosebit de dificil. Și rolul nostru este să sprijinim această țară în beneficiul poporului ucrainean și pentru sprijinirea acestora să meargă pe calea reformelor. Uneori pare dur, dar aceste măsuri sunt deosebit de necesare, astfel încât uh, să se ajungă la o coeziune reală și o apropiere de nivelul de dezvoltare al statelor membre ale Uniunii Europene. Când vorbim despre Georgia, aceasta este o țară mică care se confruntă cu dificultăți enorme în momentul de față. Situația politică este foarte tensionată acolo și noi trebuie să sprijinim această țară și poporul georgian. Trebuie să recunosc că sunt foarte îngrijorată. Știu că societatea georgiană este probabil uh, cea mai pro-occidentală, pro-atlantică uh, din uh, lume. Și totuși situația de acolo este atât de dificilă. și atât Ucraina cât și Georgia contribuie la securitatea noastră comună. Acordurile de asociere sunt o componentă importantă. Acordurile cadru prevăd participarea lor la politica de securitate și apărare comună. Și, mă, și bineînțeles, este valabil și pentru Moldova chiar și în contextul schimbărilor politice din toate țările. Există această contribuție la securitatea globală, la securitatea noastră comună. Această contribuție este foarte mare și trebuie să fie lăudată. Știm care este nivelul de presiune exercitat uh, asupra Belarusului în momentul de față. Situația este foarte dificilă și acolo. Nu trebuie să uităm acest fapt și fără ezitare trebuie să susținem, să sprijinim societatea din Belarus cu toate dificultățile de acolo. Nu vreau să vorbesc prea mult despre Armenia și Azerbaijan, deși și acolo sunt foarte mari dificultăți. Ambele țări încearcă să fie cât mai apropiate de Uniunea Europeană și Sarcina noastră este să le ajutăm să depășească aceste dificultăți. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această opinie. Mai am câteva solicitări de intervenție din partea membrilor. În primul rând, doamna Caniete. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe Petra sau Strevicius pentru această abordare foarte amplă a problemelor parteneriatului estic, acoperind practic toate punctele de vedere. Nu vreau să repet ce au zis ceilalți. Aș dori însă să mă concentrez pe câteva aspecte care mie mi se par foarte importante. Acum o săptămână Ogulava, liderul opoziției georgiene, a fost uh, arestat și acuzat în mai multe dosare. Vanu Mirabișvili, ex-premier, este acum eliberat și a terminat uh, perioada de încarcerare și am spus liderilor georgieni că vom urmări foarte atent ce se întâmplă acolo. Nu vor mai exista, sperăm, astfel de cazuri. De ce vă vorbesc despre aceste două cazuri? Tocmai pentru ca să subliniez că trebuie să urmărim cu atenție starea democrației în țările parteneriatului estic. Știm ce se întâmplă în Moldova, eu sunt, uh, ca și Ana Fotiga și alții, îngrijorată despre toate derapajele democratice din uh, Georgia. De aceea eu cred că trebuie să întărim condiționalitatea politică atunci când uh, vrem să oferim asistență financiară din partea Uniunii Europene acestor țări. Nu numai prin criterii tehnice, așa cum este prevăzut în documentele Comisiei Europene, dar și prin într-o verificare politică a angajamentului față de valorile democratice și uh, a capacității și dorinței politice de a implementa aceste criterii. <coughs> De ce sunt atât de îngrijorată de ce se întâmplă? Pentru că noi, Uniunea Europeană, ne dorim ca ei să fie democratici și să fie vecini stabili. Toată această pendulare între alegeri dus întors între o stare de democrație și elemente de control în acea democrație nu contribuie la stabilitatea vecinătății noastre. Acum 15-20 de ani, se folosea un concept destul de des, acum s-a uitat. Se spunea că Uniunea Europeană trebuie să își mențină relațiile cu, în relațiile cu parteneriatul, cu țările parteneriatului estic, o formă de iubire mai dură, tough love. De ce? Pentru că este beneficiară pentru Georgia, pentru Moldova, Ucraina și alte națiuni. Ne apropiem de summitul din 2020 și vreau să exprim speranță că acest raport, dar și tot ceea ce discutăm aici și adăugăm la raport, va contribui la summit și va aduce un nou dinamism în parteneriatul estic, aducând și o viziune politică mai clară pentru parteneriatul estic uh, pentru Uniunea Europeană pe termen lung. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Calniete, pentru opinia noastră și sugestiile făcute. Vreau să dau cuvântul acum domnului Cubidius. Mulțumesc! Eu sunt co-președinte la Euronest, la delegația pentru Euronest și știți că aceasta are o specificitate când vorbim de parteneriatul estic, avem anumite aspecte cu care ne ocupăm cât mai în profunzime posibil. Sunt de acord că este un proiect de raport foarte bun. E o bază bună de plecare pentru discuția noastră care trebuie să fie profundă. Nu pot decât să-l felicit pe Petra sau Strevicius, colegul meu uh, din Lituania. Aș vrea să spun că ar merita poate să discutăm ce fel de aprofundare ar trebui să sugerăm? Cred că va depinde succesul nostru în următorul deceniu de echilibrul rațional și creativ între diferențiere și inclusivitate în parteneriatul estic. Puterea de transformare pe care o aduce Uniunea Europeană este o prioritate pentru noi pentru ca să garantăm că regiunea parteneriatului estic să fie transformată într-o poveste de succes de tip european. Toate acestea vor depinde însă de abilitatea noastră de a arăta oamenilor, în primul rând, care trăiesc în aceste țări, așa ceva precum am putea zice, poate noi morcovi și condiționalități suplimentare pentru ca să se atingă acei morcovi. Cred că contează foarte mult uh, și dacă putem momentan să le arătăm oamenilor uh, care este perspectiva lor, uh, nu vom mai reuși după aceea. Trebuie să înțelegem că după mai multe regimuri uh, și încercări de a arăta numai stimulentele, va fi destul de greu să venim cu această abordare. Nu avem putere transformatoare decât dacă putem combina cele două. Aș vrea să spun și că e foarte important să ascultăm partenerii noștri din parteneriatul estic. Euronestul e locul potrivit în care încercăm să ascultăm doleanțele lor. Constatăm cu îngrijorare mare cât de importantă este diferențierea inteligentă trei țări care sunt asociate prin acorduri de asociere și acorduri de liber schimb consideră că au făcut progrese mari și vor să vadă principiul mai mult pentru mai mult aplicat în cazul lor, într-un limbaj foarte clar din partea Uniunii Europene în fața lor. O scrisoare foarte importantă pe care o am aici a fost semnată pe 5 decembrie anul trecut la Bratislava a fost semnată de ministrul externe al Georgiei, al uh, Moldovei și Ucrainei, unde cer tocmai aplicarea principiului diferențierii. Invită Uniunea Europeană să considere stabilirea unui dialog UE plus 3, un parteneriat de asociere. Deci, poate ar trebui să analizăm această posibilitate în detaliu. Principiul more for more trebuie să devină tangibil, practic și să ajute oamenii să-și păstreze motivația pentru reforme în Ucraina, Georgia și Moldova. Știm că există, din păcate, anumite derapaje în aceste țări, dar um, cred că tocmai noi, de partea noastră, trebuie să fim mai ambițioși, trebuie să încercăm să le arătăm ce pierd dacă nu continuă pe această cale. Pe de altă parte, Trebuie să vedem cum alte țări, Armenia, Azerbaijan, Belarus, ar putea să fie și ele menținute în parteneriatul estic. O politică mai inclusivă poate ar fi binevenită. Știu că Armenia vrea să recupereze decalajul față de cele trei țări privilegiate, trebuie să nu uităm acest lucru. Acest parteneriat avansat ar putea totuși să fie o idee pentru noi un nou morcov, dacă tot vorbeam de el, pentru aceste trei țări. Ce fel de instrumente putem folosi aici? Sunt anumite instrumente de care vorbește Petras în raportul său și îl felicit pentru aceasta, dar voi căuta și după alte instrumente mai detaliate. De exemplu, în raport foarte bine face o propunere de grupuri de susținere pentru Georgia și Moldova. Aș sublinia și că ar fi important să ne uităm mai adânc în deceniul următor la posibilitatea de a dezvolta noi instrumente financiare pentru a susține dezvoltarea economică a acestor țări. Aici ar trebui să ne gândim la know-how, deci experiență europeană care să fie adusă la fața locului și care să poată să fie introdusă în uh, țările parteneriatului estic, cum ar fi agenda de interconectare, uh, platforme de investiții și alte astfel de idei. Poate că acest limbaj ar putea fi potrivit în raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cobilius. iar acum uh, ultimul care dorește să ia cuvântul, domnul Băsescu, domnule președinte. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva comentarii. Avem aici un raport uh, excepțional și nu e mult de adăugat la el. Voi încerca să contribui doar cu câteva idei. De exemplu, ar fi bine să ne reafirmăm angajamentul față de consolidarea parteneriatului estic. Acest parteneriat trebuie să fie consolidat în diferite feluri. De exemplu, să lansăm o viziune politică cu privire la stimulentele care pot fi garantate pentru aceste țări. Cum ar fi, de exemplu, o stimulare care funcționează bine, care este liberalizarea vizelor. Trebuie să ne gândim chiar la un pas înainte. Pentru că pentru a putea atinge ceea ce le-am promis, ei vor face progrese. Observ că funcționează foarte bine acest instrument. Un alt aspect trebuie să intensificăm dialogul în domeniul securității. Haideți să ne uităm la primele trei țări, Moldova, Georgia și Ucraina. Toate cele trei țări a o parte din teritorii ocupate de Federația Rusă. Dacă ne uităm în realitate, vom avea mai mult sau mai puține probleme de securitate, având în vedere războaiele hibride care sunt provocate de Rusia. De ce să nu le dăm șansa de a coopera cu noi, combătând aceste amenințări cum ar fi războaiele hibride sau uh, ciberatacurile și așa mai departe. Aici cred că trebuie să găsim o cheie în a fi partenerii lor. Iar în final, coordonarea instrumentelor financiare pe care le avem. Trebuie să concentrăm aceste resurse în uh, infrastructură vitală pentru ca să le interconectăm în domeniul energiei, în domeniul uh, infrastructurii transporturilor și în domeniul digital pentru o transformare a societății. Aceasta i-ar stimula cu siguranță să rămână mai aproape de UE. O să vă dau un exemplu și cu acesta voi încheia. Dodon este expresia politicii pro-ruse din Moldova. Dar pentru că Uniunea Europeană a relansat programul financiar cu Moldova, Dodon nu mai face niciun pas pentru a deranja pașii care sunt deja în curs în această direcție în Republica Moldova. Deci chiar și un element pro pro-rus, un lider pro pro-rus, cu un guvern pro pro-rus, poate să progreseze pe o cale europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte interesant uh, acest comentariu. Uh, în nota mea văd informații că DigiNIR este reprezentat de, de domnul Lawrence Meredith, care, uh, doamna, domnul Lawrence Meredith, care este director pentru uh, parteneriatul uh, estic și capacitatea instituțională. Vă rog, aveți cuvântul. Mă bucur să fiu aici în Parlamentul European pe acest subiect atât de important. Mulțumesc foarte mult domnului Austrevicius pentru un raport extrem de clar. Pot să confirm că Comisia Europeană, fie că e vorba de la DSAE sau de noi, noi considerăm că este o prioritate pentru noi uh, în vederea summitului din iunie și salutăm mult dezbaterea din această dimineață cu Parlamentul European, un partener esențial. Vreau doar foarte scurt să vorbesc, pentru că deja s-au spus foarte multe lucruri. Am avut o consultare din mai până în octombrie și am primit foarte mult input. Am avut peste de 200 de contribuții din partea tuturor statelor membre ale UE, partenerii, societatea civilă, deci țări terțe de asemenea și avem o bază, cred eu, solidă pentru ca să facem propunerile pe care le va face în altul reprezentant cam la sfârșitul uh, lui martie. Ca bază de discuție pentru summit avem deja foarte mult material. În general, din această consultare se poate deduce că direcția pe care a luat-o politica revizuită de vecinătate este cea corectă, adică mai multă diferențiere și am auzit în această dimineață foarte mult despre diferențiere, mulțumesc. Avem nevoie de mai multă responsabilizare, ownership și, într-adevăr, sunt de acord și partenerii au fost de acord și statele membre cu același lucru. Cred că trebuie să ne bucurăm că am reușit să țintim mai bine uh, măsurile. Am avut o agendă care s-a stabilit la ultimul summit, care este cea pentru 2020, uh, dar și mai multă flexibilitate în instrumentele noastre. Și aici dau exemplul Croației, uh, al grupului de suport al Croației pentru Ucraina, al diferitelor mixuri de finanțare care se pot face cu instituțiile de finanțare. Dacă ne uităm la cele patru piloni, economie, conectivitate, oameni la oameni, people to people și guvernanță și securitate, avem senzația senzația că cele patru, cei patru piloni ne-au dat uh, o bază foarte solidă, o posibilitate mare de a lucra țintit, dar mai multe trebuie făcute în domeniul guvernanței și a securității. Trebuie să Știm că e nevoie de o abordare întărită în ceea ce privește schimbările climatice. Avem nevoie și de mai multe acțiuni în domeniul genului și digitalului. Cred că conectivitatea în domeniul economiei va fi esențială și pe total uh, cred că se vede și mai multă reziliență. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat în această dimineață cadrul necesar, um, reziliența instituțională, climatică și cea a societății. E o propunere foarte puternică, foarte multe din ideile pe care le vehiculează acest raport sunt bine uh, menționate și în propunerea noastră și mă bucur foarte mult că am putut contribui la această dezbatere. Mulțumesc! Am primit informații de asemenea că Serviciul European de Acțiune Externă este reprezentat de doamna Marta Vetrikovska, care este team leader pe um, parteneriatul estic. Vă dau cuvântul dacă doriți. Da, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru posibilitatea de a mă afla aici astăzi în această reuniune a Comisiei dumneavoastră pentru pregătirea summitului din 2020 și a recomandărilor proiect ale Parlamentului European în vederea summitului. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru raport, vreau să mulțumesc pentru contribuțiile la această discuție cu privire la viitorul parteneriatului estic. Foarte multe lucruri s-au spus deja. Nu pot decât să Mă refer la ce au spus predecesorii mei. Lawrence Meredith de la Comisie a menționat faptul că summitul ca atare este prevăzut pe 18 iunie și va, lua, va avea loc la Bruxelles. Va revizui probabil rezultatele obținute în parteneriatul estic la ultimul summit din 2017 și va încerca să dea o idee unită de angajament din partea statelor membre ale Uniunii față de această regiune. Va stabili de asemenea și prioritățile pe termen lung pentru parteneriatul estic. După cum s-a menționat deja, anul trecut am uh, lansat un proces de consultare și de reflexie pentru parteneriatul estic dincolo de 2020 și din perspectiva noastră sunt două concluzii cu care putem pleca din acest proces și o comunicare comună în legătură cu parteneriatul estic, care este în pregătire acum și va fi adoptată pe 18 martie anul vi- uh, luna viitoare. Parteneriatul estic și-a dovedit rezultate pozitive deja nu numai în economie, conectivitate și contacte people to people. E nevoie însă mai, de mai mult impuls în domeniul guvernanței statului de drept, lupta împotriva corupției și libertatea presei. Cred că în cadrul actual se poate spune că este funcțională structura celor patru piloni. S-au văzut rezultate concrete, iar uh, obiectivele din foaia de parcurs pentru 2020 sunt mai uh, tangibile, obiectivele sunt mai concrete și deci se așteaptă rezultate și aici. Arhitectura rămâne deci valabilă. Am luat notă de toate opiniile exprimate aici vor fi reflectate în uh, comunicările noastre viitoare despre parteneriatul estic, care vor fi adoptate după summitul din iunie 2020 uh, și care au fost de asemenea consolidate din 2018 încoate. Mulțumesc, doamnă Ercicovska, iar acum trebuie să revenim la raportorul nostru principal, Petras Austrevicius. Deci, dacă doriți să vă referiți la ideile exprimate de colegi, atunci cred că puteți să o faceți acum. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegilor, mai ales uh, raportorilor din umbră, pentru observațiile foarte relevante pe care uh, mi le-au făcut. Într-adevăr, uh, concluzia acestei dezbateri este că Condiționalitatea politică este un lucru pe care trebuie să-l folosim și să nu-l uităm niciodată, fiindcă ne dorim un parteneriat între egali. Și cum poți avea un asemenea parteneriat dacă nu respecti principalele condiționalități politice? În al doilea rând, da, nu trebuie să uh, fugim de noutăți. Fie că vorbim de instrumente financiare, de programe, de platforme de cooperare și așa mai departe. Însă, probabil trebuie să ținem seama de un lucru. Să nu creăm ceva foarte specific pentru țările din parteneriatul estic. De ce să facem asta? Poate trebuie să extindem liniile politice existente și instrumentele și programele existente ale Uniunii Europene și să invităm pe ei să dea rezultate și să devină parteneri uh, la cele existente. Să ne uităm la pactul ecologic, de exemplu. Eu sunt împotriva unei politici uh, ecologice pentru țările din parteneriatul estic. Avem o abordare foarte cuprinzătoare în Uniunea Europeană și trebuie să invităm uh, pe membrii parteneriatului estic să participe la politica politica privind uh, pactul ecologic, ținând seama, evident, de capacitățile lor financiare și de progresele ce trebuie făcute. Dar haideți să nu venim cu creații speciale pentru țările din parteneriatul estic, pentru că nu, ele nu sunt speciale, sunt egale și sunt dispuse să facă cât de multe pot. Și în sfârșit, domnule președinte, Cred că avem idei asemănătoare despre viitorul parteneriatului estic. Nu trebuie să ne temem de viitoarele reușite ale acestui parteneriat. De aceea trebuie să întindem mâna în cooperare și să înțelegem că aceste țări nu sunt doar vecini, sunt partenere. Și dacă se va întâmpla acest lucru, vom uh, realiza ceva în următorii 10 ani, care a, ceva ce a început în 2009 cu președinția poloneză, uh, care a venit cu această propunere foarte bună și sper ca în 2030 să fim și mai uh, mulțumiți de rezultate și de starea de integrare a țărilor din parteneriatul estic în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumim pentru observațiile um, de încheiere, însă mă întreb dacă pachetul um, pactului ecologic e privit de ei ca o recompensă pozitivă sau ca o sancțiune negativă. Însă, oricum ar fi, vă mulțumesc tuturor pentru schimbul foarte interesant de opinii, întrebări, sugestii și propuneri și vă reamintesc că uh, Termenul pentru depunerea amendamentelor este 26 februarie. Am luat notă de ideea de a extinde acest termen. O să verificăm dacă este posibil și o să vă informăm pe căile adecvate de îndată ce este posibil. Iar acum încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul, diverse. Nu văd solicitări de intervenții la diverse și urmează anunțul privind reuniunile următoare, care vor avea loc în 16 martie, aici la Bruxelles, și 17 martie, tot aici la Bruxelles. Vă mulțumesc frumos pentru reuniune și declar reuniunea închisă.